noastră să facă marele pas tehnologic necesar și să-și mențină poziția de lider, să mențină locurile de muncă, însă să le mențină pentru un transport curat, compatibil față de această provocare cu care va trebui să ne confruntăm și anume decarbonizarea totală a sectoarelor noastre de producție din economia europeană. Vă mulțumesc. Panu Parțu, a pani Nibler, jedna Doamna Nibler, foarte mult, domnule președinte. Stimate reprezentant al Comisiei, stimate colegi și colegi, E corect ca limita de CO2 pentru autovehicule și vehicule utilitare ușoare să fie adaptate în permanență. Avem nevoie de vehicule care să economisească energia, pentru că doar așa putem să ne atingem obiectivele de mediu. Însă, valorile pe care le-am stabilit astăzi pentru 2000 30 trebuie să fie fezabile și să reprezinte stimulentele adecvate. Am salutat propunerea comisiei care întrevede o reducere de 30% până 2030, astfel încât mobilitatea să poată fi într-adevăr plătită pentru a ne asigura ca locurile de muncă să rămână în industria producătoare de autovehicule în Uniunea Europeană. La nivelul internațional nu există in, nicio indicație relevantă în ceea ce privește consumul energetic pentru vehiculele electronice. Acesta este unul gigantic și trebuie asumat. Avem nevoie de alternative care să ne permită să economisim energie, pentru că în caz contrar nu am um, oferi stimulente pentru baterii hibride sau pentru energii regenerabile. Trebuie după părerea mea, să nu uh, ne uh, concentrăm pe niște limite stricte, pentru că nu vreau ca pe viitor să avem doar Tesla care circulă în Europa, ci și vehicule pe care le, pro- le producem aici în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Avem trei intervenții, toate de la PPE. Colegul Marias, din păcate, nu e în sală. Doamna Șoidrova, vă rog. Udelení slova, colegii a coleg- Mulțumesc uh, foarte mult. Dragi colegi, uh, schimbările climatice ne fac uh, pe toți mai atenți la problemele de mediu și așa este și normal. Sectorul transportului, desigur, este unul dintre cele care contribuie mult la această deteriorare a mediului înconjurător. Trebuie să vă avertizez uh, totuși că este irresponsabil să uh, exagerăm uh, cu uh, aceste atitudini împotriva emisiilor. Doar 10% din emisii provin din Uniunea Europeană. Al doilea motiv pentru care lansez acest uh, avertisment este că industria constructoare de mașini este o industrie cheie în Europa și nu putem să le impunem obiective nerealiste. pentru că putem aduce prejudicii importante industriei auto, pierzând locuri de muncă și nereușind să reducem totuși uh, nivelul de emisii. 15% până în 2025 mi se părea un obiectiv bun, însă nu pot fi de acord cu creșterea ambițioasă uh, până în 2030, cum s-a sugerat uh, în trialog. Domnul Bușoi, un minut. Thank you

cât și a celor cu emisii zero. vă mulțumesc mult! to nie jest optymalne rozwiązanie to jest pewien kompromis. domnule președinte nu e cea mai bună soluție compromisul nu înseamnă același lucru cu cea mai bună soluție care mulțumește pe toată lumea. Compromisul înseamnă că există costuri care trebuie luate în calcul. Pe de o parte, politicienii verzi cer o punere în aplicare mai rapidă, o protecție suplimentară a mediului înconjurător, însă pe de altă parte industria producătoare de automobile scoate în evidență costurile care se vor genera. Există de asemenea divergență între statele membre. Acele state membre care au un sector uh, producător de autovehicule foarte bine dezvoltat uh, reacționează în mod diferit. Există de asemenea deosebiri foarte mari în ce privește datele disponibile privind costurile și rezultatele. Estimările de costuri se fac într-un mod destul de neclar și nu e bine pentru că avem nevoie să aplicăm rezultatele în practică. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul domnul comisar. Bardzo proszę podsumować naszą dyskusję. Vă rog să rezumați dezbaterea noastră. Domnule președinte, onorați deputați, vă mulțumesc pentru această dezbatere care ne arată cât de importantă este această lege. Vreau să subliniez încă o dată că avem aici încă un element cheie pentru a implementa uh, uh, planul, uh, cadrul de um, climă al Uniunii Europene și pentru a uh, respecta angajamentele din acordul la Paris. Această legislație va ajuta uh, industria europeană să-și păstreze poziția de frunte într-o piață care se schimbă, um, asigurând un model de, um, afacere, de afaceri care uh, să poată fi adaptabilă. Uh, mai multe cheltuieli din partea consumatorului, mai multe investiții în infrastructură sunt vectori pozitiv pentru crearea de locuri de muncă. Această legislație va aduce multe beneficii economice și pentru consumatori, care nu numai că vor respira aer mai curat, dar uh, vor și economisi la pompe. Vom avea un, avem un compromis uh, foarte bun și putem fi mândri de acest rezultat. Anumite contribuții la dezbatere uh, au arătat acest lucru. Deci această legislație este un pas în direcția cea bună, de aceea uh, e important să ne asigurăm că implementăm această lege cât de curând Trebuie să combatem schimbările climatice, pentru că asta așteaptă de la noi uh, generația tânără și cetățenii noștri. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum îi dau cuvântul doamnei Dali, raportoarea. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor uh, colegilor și comisarului încă o dată. Vreau să ridic în discuție câteva chestiuni. În primul rând, să încercăm să punem uh, uh, această sperietoare uh, că mai multe cheltuieli înseamnă mai mult, mai, mașini mult mai scumpe. Uh, chiar studiul de impact al Comisiei confirmă beneficiile uh, financiare pentru consumatori, așa cum a menționat chiar acum comisarul atunci când a vorbit de o scădere a cheltuielilor uh, de partea consumatorului. Uh, Beneficiile sunt evidente în această legislație și m-aș fi așteptat uh, ca cei care au vorbit uh, astăzi să cunoască detaliile pe care le vor uh, vota mâine. Domnul Newton nici nu, are, nu, a, nu și-a dat seama că vorbim despre vehicule cu emisii zero și colegul de la ECR nu a realizat că aceasta face parte dintr-un pachet de legislație uh, care se referă la diferite sectoare. Parlamentul nu se, uh, nu se uh, axează numai pe uh, mobilitate și pe vehicule. Investițiile sunt canalizate în noi tehnologii și cercetarea se face pentru a asigura că Uniunea Europeană poate să producă baterii și um, celule de combustibil în, pe teritoriul său. Uh, cred că membrii care au fost mai puțin ambițioși la început vorbesc despre acest compromis astăzi uh, mai uh, pozitiv. Pentru că a fost ambiția inițială a acestui Parlament să schimbe lucrurile și lucrurile se vor schimba în continuare. Priviți în jurul dumneavoastră la Uh, modelele care ies din fabricație și la uh, kilometrajul uh, crescut uh, atunci când vorbim de vehicule cu emisii zero. Ceea ce vreau să spun în încheiere este că trebuie să continuăm să lucrăm așa, să atragem investiții pe continentul european. Avem uh, infrastructura uh, necesară, avem stațiile de încărcare și avem tehnologiile necesare pentru a produce uh, baterii și celule de combustibil aici în Uniunea Europeană. Aștept votul de mâine. Vă mulțumesc, domnule comisar, și mulțumesc întregii comisii pentru ajutor. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această uh, discuție discute, discuție. Dezbaterea uh, s-a încheiat. Votul va avea loc uh, mâine. Vreau să mulțumesc tuturor participanților uh, din această dezbatere. Doamnelor și domnilor, putem să mergem mai departe la următorul punct de ordine ordinea de zi. Un raport al domnului Panțerii, domnilor Panțerii, Dan Preda, Engel și Görens în legătură cu instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Primul vorbitor pe lista mea este domnul Panțerii, ca unul dintre raportori. Aveți patru minute. Să așteptăm câteva clipe pentru ca domnul comisar să poată să se așeze. Mulțumesc, domnule președinte. Mâine va trebui să votăm noul instrument de vecinătate cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. E vorba de o procedură foarte importantă pentru că va determina felul în care Asistența pe care o oferă Uniunea Europeană țărilor terțe va fi extinsă în intervalul 2021-2027. E vorba de aproape 90 de miliarde de euro. Textul reprezintă rodul uh, unui efort îndelungat de negociere și de stabilire a unui compromis între diferitele grupuri politice. Am ajuns la o poziție pe care o consider echilibrată între, în ce privește fuzionarea diferitelor instrumente financiare actuale pentru a putea permite un control și o supraveghere suplimentară din partea Parlamentului. Este primul punct pe care vreau să-l subliniez. Guvernanța, propunerea Comisiei prevede doar acte de punere în aplicare. Comitologia pentru adoptarea programelor de punere în aplicare. Asta înseamnă că Parlamentul ar putea contesta aceste acte doar din considerente juridice, cu alte cuvinte, dacă Comisia și-a depășit competențele de execuție, nu uh, când vine vorba de considerentele care stau la baza deciziilor. Iată de ce am introdus o arhitectură mai bine reglementată care să controleze deciziile luate în perioada de programare. Iată de ce toate deciziile strategice importante vor fi supuse revizuirii de către Parlament cu posibilitatea ca acesta să obiecteze. Unul din obiectivele politicii de vecinătate, un sector cheie al politicii externe al Uniunii Europene, este de a include această politică de vecinătate în instrumentul unic, asigurând o flexibilitate suplimentară când vine vorba de mobilizarea rapidă a instrumentelor de, financia- de finanțare, lucru care va îmbunătăți relația cu vecinii noi, noștri. În plus, 22 de miliarde de euro suplimentare, care reprezintă un 40%, un 24% pentru Africa subsahariană, îmbunătățim dotarea financiară. Prevedem de asemenea un program dedicat statelor din uh, Africa, zona Caraibelor și Pacific pentru a răspunde la eventuale necesități care decurg dintr-un viitor acord post-Cotonou. Am inclus și eradicarea sărăciei printre obiectivele noastre. În ceea ce privește ajutorul public pentru dezvoltare, am uh, majorat de la 92 la 95 um, nivelul de finanțare. În ceea ce privește migrația, am scos în evidență nevoia unei abordări globale și pe termen lung pentru a aborda cauzele care stau la temelia migrației nereglementate și a deplasărilor forțate, pentru a include aici și refugiații climatici. Vorbim de nevoia de a adopta politici bazate pe drepturile omului pentru a asigura în acest fel o migrație sigură, reglementată și ordonată. Discutăm uh, de asemenea și despre schimbările climatice și din perspectiva acordurilor încheiate, inclusiv acordul de la Paris. Iată de ce s-a majorat la 45% cheltuielor alocate obiectivelor de mediu, un obiectiv mult mai ambițios față de cel propus de Comisia. De asemenea, are caracter prioritar intervenția în ceea ce privește drepturile omului. Am uh, inclus o clauză de suspendare a asistenței pentru anumite țări dacă se înregistrează încălcări uh, permanente ale acestor principii. În cele din urmă, în ceea ce privește instrumentul care vorbește de pace și stabilitate, scoatem în evidență că fondurile din acest sector ar trebui să fie folosite pentru a crea condițiile necesare pentru a asigura dezvoltarea durabilă. Aceste fonduri nu pot fi folosite pentru a achiziționa armament și muniție sau în vederea realizării unor acțiuni cu caracter militar. E vorba de un efort uh, solid uh, care s-a întins pe durata mai multor luni. Iată de ce le mulțumesc celor trei uh, co-raportori pentru contribuția adusă și sper ca această, această propunere să se bucure de sprijinul unei majorități ample. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează acum Următorul coraportor, domnul Preda. Mulțumesc, uh, domnule uh, președinte. Cei care au urmat uh, îndeaproape discuțiile la Parlament în legătură cu poziția Comisiei la acest dosar nu vor fi surprinși să afle că am fost printre cei patru coraportori acela care s-a manifestat încă de la început uh, cel mai sceptic în legătură cu acest instrument unic. Vreau să revin pe scurt asupra motivelor acestui scepticism. Parlamentul exprimase uh, în urmă cu mai mult de un an uh, o poziție clară cerând instrumente dedicate pentru preaderare, dezvoltare, vecinătate și ajutor umanitar, având în vedere specificității acestor sfere de intervenție ale Uniunii Europene. Cu excepția instrumentului de preaderare, Comisia nu a ținut cont de această poziție deloc și a prezentat uh, uh, propunerea pe care o discutăm azi, care reunește cam vreo 10 instrumente. PPE-ul s-a pronunțat în ianuarie 2018 împotriva ideii unui instrument unic uh, pentru ex- acțiune externă în termeni cât se poate de clari. Uh, nu ar însemna decât o iluzie de simplificare care ar duce la o uh, răzmeriță internă permanentă în legătură cu uh, stabilirea celui mai important fond. PPE-ul a spus și că politica noastră de vecinătate, care are un impact direct asupra cetă- vieților cetățenilor europeni, ar fi subminat, bruiat, fără un instrument financiar uh, specific care să susțină această politică. În ciuda acestor reticențe, eu personal și grupul nostru ne-am angajat de bună credință și cu toată răspunderea în um, efortul de îmbunătățire a propunerii Comisiei. Un, uh, o muncă complicată, având în vedere um, calitatea acestui dosar care duce la um, um, multe uh, negocieri între fondurile reunite într-un singur instrument. E vorba de o revoluție a modului în care va fi finanțată acțiunea externă a Uniunii Europene. Această revoluție răspunde și solicitărilor uh, repetate ale Parlamentului European în ceea ce privește o flexibilitate sporită pentru a răspunde provocărilor neașteptate. Însă, propunerea Comisiei ducea lipsă de, uh, de, preci, de prevederi importante în ceea ce privește guvernanța și rolul Parlamentului European. Nu definea clar obiectivele fiecărui uh, politici și Uh, nu uh, vorbea nici despre, uh, aș avea carențe mari în ceea ce privește fondurile și modul în care acestea vor fi utilizate. Mulțumită eforturilor grupurilor politice, am reușit să propunem un cadru bun uh, care să garanteze un rol mai mare Parlamentului prin uh, actele delegate. Am uh, fost mai ambițioși în ceea ce privește acțiunea externă, punând în centru promovarea drepturilor omului și democrației. În ceea ce privește măsurile bugetare, pentru că acesta este esența discuției noastre, am sporit fondurile uh, în general ale instrumentelor la 4,4%. Am uh, crescut uh, alocațiile geografice pentru vecinătate și pentru Africa subsahariană, am consolidat și alocările pentru drepturile omului, societatea civilă și provocările globale, în paralel cu reducerea rezervei de la 10,2 la 7 miliarde de euro. Voi încheia intervenția mea exprimându-mi regretul vis-a-vis -vis de atitudinea verzilor, care la uh, vot la AFET. Am acceptat peste 250 de amendamente venite de la grupul dumneavoastră. Noi, cei patru uh, raportori, am pus împreună 380. În ciuda faptului că am reluat un număr extrem de importante ale amendamentelor voastre, cum nu s-a mai întâmplat niciodată în legătură cu acest raport, grupul verzilor s-a abținut. Eu nu înțeleg această atitudine. Nu. Deci noi am ținut cont foarte mult de amendamentele lor, am bătut rap- raport, rapor, Uh, istoric uh, recordul și ei vor să saboteze acest instrument. Ce vreți să se întâmple cu acest instrument? Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Engel, 3 deci minute. Mulțumesc, domnul Engel are 4 minute. nie maybe you, you can change the, the place. Ah. Oh, domnule uh, președinte miracolul tehnologiei uh, uite ne face feste chiar seara târziu. Cred că știm de ce ne aflăm aici, chiar dacă regret că suntem uh, atât de puțini în sală pentru un pachet care reprezintă 100 de miliarde de euro pe o perioadă de planificare de șapte ani Aș fi dorit uh, uh, să fi fost uh, un număr în sală proporțional cu magnitudinea dosarului. Dar acesta este ritmul în ultimile sesiuni. În ceea ce privește textul în sine, aș vrea să vă spun că mi se pare că este un text uh, care este pe măsura ambiției uh, Comisiei atunci când și-a prezentat uh, propunerea toți cei care am fost implicați în politica de dezvoltare, cooperare pentru dezvoltare a Uniunii Europene, am avut posibilitatea să ne întâlnim cu interlocutori africani care ne-au spus că nu mai știm unde trebuie să ne mai uităm încotro să ne uităm pentru ca să descoperim modalități de finanțare din partea dumneavoastră. Coeran, coerența pe care, o aduce acest, pe care ar aduce acest instrument uh, unic, trebuie să menținem condiționalul, este fără îndoială un lucru care, uh, care ne caracterizează pozitiv. Însă rămân, din păcate, unele îndoieli. Uh, pentru că nimic nu este mai sigur decât chiar dacă votăm acest uh, pachet uh, uh, pus uh, uh, în lucru de cei patru uh, de cei ca, uh, patru uh, raportori uh, ne întrebăm uh, de această includere a Fondului European de Dezvoltare în bugetul european. Se știe că Franța, dar și alte țări continuă să se opună acestui lucru. După ce s-a uh, conținut, după ce s-a hotărât bugetizarea uh, Fedului, n-ar mai exista acest uh, uh instrument IFDC. Acesta este un mesaj uh, care este și mesajul Comisiei uh, stabilirea bugetului ca o necesitate democratică și Consiliul trebuie să accepte acest lucru și să nu uh, rămână împietrit într-o atitudine pe care aș spune-o postcolonială uh, atunci când este vorba de stabilirea bugetului pentru Fondul European de Dezvoltare. Și rămâne, domnule președinte, să ne întrebăm dacă Comisia a avut, a avut sau nu o poziție unică la acest dosar. Pentru că încerc să mă Uh, lipsesc, să mă debarasez de această impresie. Comisarul și colaboratorul său au făcut astfel încât ca în Parlament să supraviețuiască uh, această noțiune a instrumentului sacru al vecinătății, ca și cum vecinătatea ar fi un scop în sine, care ar, ar avea uh, imperativ nevoie de un instrument de finanțare, ar ar pieri vorbim de politici care sunt consfințite de uh, tratat și care nu pot fi uh, schimbate printr-o decizie uh, legislativă, printr-o decizie a Parlamentului. Vorbim de o creștere a fondurilor pentru o vecinătate de 24% și totuși de la cabinetul comisarului ne ajung, ne parvin sugestii care toate vor să invalideze acest demers al instrumentului unic. O să vă întreb și poate puteți să-mi răspundeți, domnule comisar, dacă a existat uh, o, un demers loial al colegiului de la bun în sfârșit sau dacă nu, pentru că al minter mi-aș pune întrebări serioase în legătură cu funcționarea colegiului. Uh, acestea fiind spuse, mă bucur că am reușit să avem un text uh, coerent și mi-aș dori ca acesta să fie votat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul uh, coraportor, domnul Görens. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, înainte de toate, să le mulțumesc colegilor mei coraportori. Am uh, reușit uh, să facem o muncă excelentă în, în ultimele șase luni, nu a fost deloc ușor. Am reușit totuși să vă prezentăm un document înainte de finele acestui mandat. Aș dori de asemenea să le mulțumesc uh, funcționarilor de la Comisia DEVE, Comisia AFET și Comisia DROA. Să le mulțumesc acestora pentru profesionalismul de care au dat dovadă pentru competențele lor, rezistența și loialitatea, cât și de tenacit- pentru tenacitatea de care au dat dovadă pe această perioadă. A fost documentul cel mai complicat produs de Comisia AFET și, în plus, un alt uh, element nou a fost că am cooperat uh, cu alte comisii. A fost, uh, într-adevăr, o miză complicată, deoarece a fost, au fost implicați patru raportori și trei comisii. Rezultatul nu era deloc clar, pentru că am ieșit de pe căile bătute, fără, încercând însă să nu sacrificăm uh, cele uh, dobândite până acum. A fost de asemenea complicat pentru că nu era um, de la sine înțeles că opiniile noastre vor reuși să ajungă la un punct convergent. Doamna Mogherini spunea la prezentarea primul, primei versiuni a documentului că politicile vor rămâne în același, vor merge pe aceeași direcție, însă metodele se vor schimba. Am mizat pe schimbare și cred că până acum uh, ne-am descurcat destul de bine. A ieșit de pe uh, căile bătute a face în acest fel uh, ca ex- acțiunea externă a Uniunii Europene să devină mai uh, coerentă. De câți ani încercăm să reînnoim uh, această manieră de a introduce în buget fondul de dezvoltare european, de a sprijini democrația ținând cont de faptul că noi înșine nu am reușit să dobândim o competență în ce privește ultimul cuvânt privind execuția Fondului European de Dezvoltare. A ieși de pe aceste căi bătute presupune să înțelegem că trebuie să facem față unor provocări diferite în intervalul 2020-2027 decât uh, față de provocările de la ora actuală. A ieșit de pe căile bătute înseamnă de asemenea că trebuie să acceptăm realitatea, și anume că statele membre și Comisia nu pot face totul. Lipsesc bani de peste tot, așa că e cât se poate de firesc să inviți sectorul privat să intervine să aloce o parte din economiile sale, din fondurile pe care le are la dispoziție, în direcția dezvoltării. Iată de ce acesta este obiectivul uh, instrumentului FDD Plus, care prin uh, care în acest fel va reuși să aloce o finanțare suplimentară ajutorului pentru dezvoltare. În cele din urmă aș dori să vă spun că și prerogativele Parlamentului se vor vedea consolidate dacă Parlamentul își asumă recomandările noastre. Am reușit să respectăm consensul european existent în materie de dezvoltare. Am reușit de asemenea să facem ca drepturile Parlamentului European să fie respectate, încercând să includem diferitele uh, poziții pe care le-am uh, adoptat uh, de, de-a lungul ultimelor, ultimilor ani în această privință. De asemenea, avem un avans față de Consiliu. Ambiția noastră este să încheiem înainte de finele acestui mandat și să vă prezentăm un raport coerent în ce privește viitorul relațiilor externe, relațiilor de vecinătate și de cooperare internațională. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum, în numele Comisiei eh, pentru Buget, are cuvântul doamna Gardia Saval. Mulțumesc foarte mult. Contribuțiile noastre de la Comisia pentru Bugete a fost să aliniem eh, această propunere cu poziția votată de Parlament în ceea ce privește cadrul financiar multianual 2021-2027. De aceea am crescut contribuția pe care acest nou fond, acest instrument trebuie să o facă pentru a combate schimbările climatice. Am uh, crescut până la 35%. De asemenea, 4 miliarde de euro vor fi investiții destinate doar pentru Africa. Pe de altă parte, am uh, limitat uh, alocarea maximă a garanției, 10 miliarde de euro, Uh, pentru a evita un posibil dezechilibru între subvenții și, și instrumentele financiare. De asemenea, am înființat un mecanism prin care Parlamentul European va trebui să aprobe utilizarea rezervei prevăzute în acest fond. Pe de altă parte, am uh, garantat și BEI o, un volum minim de operațiuni de investiții suverane în sectorul public pentru ca acestea să nu fie întrerupte de uh, trecere la noul instrument. Uh, și în ultimă instanță, având în vedere ce făcusem cu Fondul pentru dezvoltarea Durabilă, am uh, definit și adiționalitatea și am stabilit criterii mai stricte pentru combaterea fraudei, evaziunii fiscale și uh, spălării de bani și am uh, îmbunătățit mecanismele de, de reclamație. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul în numele Comisiei, domnul comisar Mimița Domnule președinte, onorați membri, în primul rând, dați-mi voie să mulțumesc raportorilor și uh, dumneavoastră tuturor pentru activitatea eficientă în AFET și în uh, Comisia Buget, care a dus la o finalizare la timp a raportului uh, privind uh, propunerea uh, legată de instrumentul de IVCDCI. Uh, Salut în mod uh, special sprijinul uh, Parlamentului pentru un instrument mai coerent și mai responsabil. Vocea Europei în lume va fi mai puternică și prioritățile vor fi mai bine servite prin acest instrument. Priorități cum ar fi vecinătatea, Africa subsahariană, eradicarea sărăciei, dezvoltarea durabilă, migrația, promovarea drepturilor omului și democrația, combaterea schimbărilor climatice, menținerea păcii. De asemenea, mă bucur să văd că Parlamentul a reținut investițiile drept una dintre modalitățile uh, care vor promova aceste obiective. Sunt convins uh, că Uh, includerea în buget uh, a Fondului European pentru Dezvoltare va spori rolul Parlamentului din punct de vedere al bugetului și al controlului. Toate aceste elemente vor contribui la asigurarea faptului că noul instrument va veni în întâmpinarea angajamentelor noastre asumate în uh, contextul strategiei globale a Uniunii Europene și Uh, Agenda Globală 2030. În contextul uh, includerii uh, politicii de vecinitate în acest instrument EVCDCI, pe care Comisia a propus-o și a susținut-o în mod unanim, dați-mi voie să subliniez din nou acest punct. O arhitectură simplificată, eficientă a cheltuielor externe nu pune sub semnul întrebării importanța politică a vreunui a vreunei politici uh, tematice uh, din potrivă, vrem să uh, maximizăm impactul fiecarei politici prin creșterea posibilității noastre de a mobiliza resurse suplimentare acolo unde este nevoie. Acest lucru este îndeoseb uh, uh, important atunci când e vorba de evoluții neașteptate în vecinătatea noastră. Uh, programarea va asigura legătura între punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare acțiunea externă, interesele pe plan extern ale Uniunii Europene și interesele partenerilor uh, noștri. Acest lucru se pot, aceste lucruri se pot uh, transforma în rezultate doar dacă ne menținem flexibilitatea. Salutăm de asemenea și ambiția uh, politică a raportului de a se concentra asupra dezvoltării umane sau combaterea schimbărilor climatice. Totuși, asemenea obiective trebuie să fie aspirații și nu obligații. Alminter, riscul de a uh, constrânge activitățile noastre externe uh, există și asta într-un context în plină mișcare. Uniunea Europeană, ca un actor uh, uh salut uh, rolul său și totuși în contextul agendei 2030 95%, o țintă de 95% nu este realistă. Într-adevăr, este important uh, să menținem un grad de flexibilitate rațional pentru a duce la îndeplinirea uh, obiectivelor uh, Uniunii Europene pacea în țările și cooperarea în țările industrializate. Însă, printr-un angajament de 92% Comisia propune deja o țintă ambițioasă. Comisia este gata să lucreze cu Parlamentul pentru a explora modul în care poate să sporească rolul său de control și de uh, orientare. Un dialog deschis și plin de substanță la nivel politic și tehnic cu Parlamentul este într-adevăr obiectivul nostru cu respectarea echilibrului interinstituțional. Totuși, cred că prin crearea unor straturi suplimentare de control instituțional și o utilizare excesivă a actelor delegate, nu vom atinge acest obiectiv. Din potrivă, funcționarea instrumentului va deveni mult prea complexă. Menținerea unei flexibilități uh, este cheia uh, politicile externe au nevoie de componente pentru uh, reacție rapidă. Acestea trebuie să rămână în uh, pilonul neprogramabil, așa cum este cazul pentru uh, rezerva din Fedul actual. Acest tampon ne va da posibilitatea de a răspunde la timp și în mod eficient la nevoi neașteptate care sunt atât de obișnuite în acțiunea comună în vecinătate și dincolo de ea. Deci nu cred că fondurile nealocate pentru acest tampon trebuie să fie uh, redusă. Nici mobilizarea uh, fondului nu trebuie să devină mai complexă. Aștept dezbaterea și votul de mâine și vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, uh, domnule comisar. Doamna Șache are cuvântul un minut în numele Comisiei INTA. Funcționează microfonul. Minunat. Vă mulțumesc, stimate președinte, stimate comisar, a face ca politica externă să devină mai eficientă e un lucru absolut necesar. Așa că atunci când am văzut propunerea comisiei, am fost entuziasmată, însă am scos în evidență din prima zi că singurul uh, fel prin care putem evalua această nouă arhitectură care fuzionează mai multe fonduri într-unul uh, vom putea face acest lucru doar atunci când vom ști cum se gestionează fondurile, un punct în continuare lacunar în propunerea Comisiei. Am venit cu mai multe propuneri, un grup de coordonare între Serviciul de Acțiune Externă și Comisie. Nu e niciun mister că această cooperare se poate îmbunătăți. Am uh, analizat și cum putem asigura, cum putem impune mai multe condiții miliardelor care sunt alocate acelei, uh, acelui capitol flexibil cu 1,6% doar din buget alocat pentru drepturile omului, vă atrag atenția să nu instrumentalizați bugetul Uniunii pentru, citez, gestionarea migrației și, citez în continuare, um, combaterea terorismului. Suntem o uniune a valorilor și acest lucru trebuie să se vadă reflectat și în ce privește politica externă. Mulțumesc în continuare în numele, în continuare în numele Comisiei Cult. Are cuvântul doamna Jimenez Barbat. Domnule președinte, dragi colegi, în ultimii uh, zeci de ani a devenit uh, flagrant, uh, um, flagrant numărul de provocări pe care le avem cu toții. Acest instrument este una dintre cele mai importante propuneri ale acestui mandat vom avea o flexibilitate mai mare și uh, Uniunea Europeană își poate consolida rolul pe scena mondială. Este esențial ca acțiunile făcute în cadrul acestui instrument să contribuie la obiectivele de dezvoltare durabilă a Agendei 2020 și la acordurile globale. În acest sens, ca raportare pentru aviz de la Comisia CULT, vreau să subliniez rolul uh, educației, învățământului inclusiv și uh, eforturilor pentru reducere a dezechilibrelor, pentru a promova toleranța, a crea societăți mai pașnice și a ataca cauzele de bază ale migrației. Uh, cred că trebuie să consolidăm uh, cooperarea cu țările din vecinătatea noastră dacă vrem să putem face față provocărilor. Este important să păstrăm finanțarea pentru politica europeană de vecinătate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! în numele Comisiei Libe. Are acum cuvântul doamna Spinel. Mulțumesc, domnule președinte. Instrumentul uh, în discuție este mai degrabă un instrument geopolitic decât un instrument de dezvoltare. notul e, haideți să ajutăm pe migranți la ei acasă și să ajutăm înainte de toate regiunile care răspund înainte de toate intereselor noastre de politică externă. Trebuie să punem totul în mișcare pentru a uh, Uh, face ca fluxurile migratorii să nu mai fie um, atât de aleatorii și să devină, citez, uh, sigure și responsabile transformând migranții nu doar din uh, cetățenii legali în cetățenii responsabili. Amestecăm aici interese de politică externe cu interese de politică militară, în afara intereselor Parlamentului și în afara controlului acestuia sunt trecute sub uh, tăcere războaiele occidentale pentru schimbarea regimurilor care au provocat uh, migrații în masă. Nu se face de asemenea trimitere la dorința de a dezmembra drepturile omului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Forența în numele Comisiei FAM. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul în calitate de raportoare pe, din partea Comisiei FEM pe propunerea de regulament pe care o discutăm la ora actuală, pe care am primit-o cu voință în cadrul acestei, acestui mandat. Am colaborat îndeaproape cu numeroase organizații internaționale care activează în sectorul cooperării internaționale m-am văzut confruntată cu chestiuni asemănătoare cu cele amintite de raportoarea din partea Comisiei Libe. Un text care ar trebui să fi promovat principiile fundamentale ale Uniunii Europene, precum uh, egalitatea de drepturi, egalitatea de gen, drepturile omului, protecția mediului, însă se transformă mai degrabă într-o alocare de fonduri pentru a gestiona fluxurile migratorii și pentru a proteja frontierele Uniunii Europene. În ciuda rezultatelor pozitive la care am ajuns în urma negocierilor uh, la Comisia FAM, nu pot decât uh, să constat cu neplăcere că textul final reprezintă un pas înapoi nu doar față de avizul FAM, ci și față de uh, planul de măsuri în ce privește dimensiunea de gen a Comisiei nu se uh, discută deloc, nu se amintește în textul principal de drepturile femeilor, ci doar în anexă. Mulțumesc foarte mult. În numele grupului PPR are cuvântul domnul McAllister. Mr. President, ladies and gentlemen. Vreau să mulțumesc tuturor celor patru raportori pentru munca lor excelentă. Obiectivul Parlamentului nostru este cât se poate clar. Vrem să ne asigurăm că Uniunea uh, Europeană și acțiunea sa externă uh, au suficiente uh, fonduri pentru a promova valorile și interesele noastre în toată lumea. Acțiunea externă europeană trebuie să fie flexibilă, trebuie să pună la oaltă instrumentele financiare existente pentru a atinge acest obiectiv ca Parlament European avem uh, interesul fundamental de a echilibra coerența și flexibilitatea într-un uh, cadru de control și de răspundere. Salut uh, faptul că acest raport prevede un dialog sporit între Parlament și Comisie, comisarul Mimița. Vă mulțumesc foarte mult! Noizer, două minute, în imieniu Sojuszu Socjalistów și Demokratów. 100 de uh, miliarde de euro pe șapte ani este un instrument uh, puternic care e privit însă cu mult scepticism de mulți dintre colegii și multe dintre colegele mele. Domnule președinte, doamn, domnule comisar, îi mulțumesc raportorului, colegul meu de la și de Antonio Panzeri, cu care am colaborat îndeaproape, cred că este un uh, bun proiect, un bun pachet pe care l-am adoptat comun uh, la fel și care nu ar trebui să fie uh, limitat aici. Vreau să scot în evidență câteva puncte care, după părerea mea, sunt importante din perspectiva cooperării pentru dezvoltare. Am reușit ca 45 uh, la sută, în loc de 25% din alocarea bugetară totală să fie dedicată protecției mediului, protecției diversității biologice și uh, protecției coastelor. Am reușit, într-adevăr, ca migrația să fie privită mai degrabă ca o provocare internațională. E de asemenea important ca politica migratorie să uh, fie bine planificată pentru ca oamenii să beneficieze de protecție, așa cum este prevăzut în dreptul internațional și de altfel în valorile noastre europene. Migrația este de altfel consecința unor conflicte, a sărăciei și vrem înainte de toate să combatem cauzele migrației cu o strategie durabilă. Iată de ce s-au alocat 10% uh, pentru migrație. Credem suficient. În calitate de socialdemocrați, Credem că ar trebui să salutăm în mod hotărât acest, această inițiativă pentru că e vorba de de asemenea, punerea pe picior de egalitate a sexelor, a drepturilor femeilor și bărbaților, cred că acest instrument este o bună bază și reacția din partea societății civile este încurajatoare. Încă o dată vă mulțumesc pentru cooperarea constructivă. Vă mulțumesc foarte mult. Acum pentru al de are cuvântul doamna Vecapera, vă rog. Un minut și jumătate domnule președinte ndc este o reformă ambițioasă ale modului în care finanțăm relațiile externe ale Uniunii Europene. Suntem într-un punct critic în acest moment în care votăm acest instrument. În timpul perioadei financiare viitoare uh, trebuie să asigurăm succesul uh, agendei 2030 eh, și eh, vom realiza obiective de, de dezvoltare rurabilă. Fie vom face acest lucru, fie vom avea un eșec lamentabil. Dorim eh, să direcționăm către climă și acțiuni de mediu 45% din finanțare. De asemenea, am, am introdus prevederi menite să consolideze egalitatea de gen și uh, facem efortul pentru dezvoltarea socială și umană, investind în educație, și sănătate. Fondul European pentru Dezvoltare este acum inclus în bugetul european, ceea ce consolidează mecanismul democratic de control al ajutorului pentru dezvoltare. Sper să fie aprobat de Consiliu simplificând finanțarea relațiilor externe, Uniunea Europeană își consolidează rolul ca jucător global. Acest lucru înseamnă că sunt necesare eforturi în toate domeniile politicii, fie la aproape sau departe, cooperarea în dimensiunea nordică și în regiunea arctică, dezvoltarea durabilă, drepturile omului, democrația, dezvoltarea umană și egalitatea de gen, precum și eradicarea sărăciei, sunt și vor fi principii călăuzitoare excelente pentru relațiile noastre externe. Însă nu trebuie să avem doar obiective, trebuie să ne și asigurăm că ele dau rezultate. Mulțumesc foarte mult din partea grupului Verzilor. Are acum cuvântul un Remon. Vă mulțumesc. Îl salut pe domnul comisar care tocmai a intrat. Noi, verzii, am fost destul de sceptici cu acest instrument, un instrument care reunește atât de multe alte instrumente financiare și, într-adevăr, la negocieri am încercat să fim cât se poate de constructivi, am luat cât se poate de în serios această inițiativă. Noi am înaintat, de altfel, după cum spuneam, 200 de amendamente din cele 300 și ceva care au fost înaintate. Am încercat să acoperim cât se poate de mult, am reușit în parte Credem că raportorii și-au plecat urechea la solicitările noastre. Trebuie de asemenea să recunoaștem că din punct de vedere cantitativ s-a progresat, însă din punct de vedere al calității nu suntem chiar atât de convinși. S-a făcut mult în ce privește protecția mediului, schimbările climatice, în ce privește egalitatea de gen, drepturi egale pentru femei, însă principalele puncte se regăsesc uh, în observații, în uh, considerente și nu în textul principal la comisie, ne-am abținut. Uh, suntem dispuși să negociem uh, în continuare și vrem să folosim această seară pentru a face ulteriori pași necesari pentru ca să îi oferim acestui instrument elementele necesare care să facă, după părerea noastră, să-l putem vota. Nimic nu e stabilit de fapt clar în ce privește domeniul migrației, de pildă, fondurile ar putea să fie folosit pentru măsuri pe care clar nu le vom sprijini și să precizăm acest lucru cât se poate declar în vederea viitoarelor negocieri. Mulțumesc foarte mult, doamna Sanchez Caldentei, în numele GUE, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea Comisiei Europene pentru unificarea tuturor instrumentelor financiare de acțiune externă este o insultă în fața Parlamentului European. S-a um, Uh, ignorat total rezoluția din 14 uh, martie 2018 în care noi uh, la Parlament am cerut instrumente specifice și separate pentru cooperare pentru dezvoltare și ajutorul umanitar. Prin urmare, respingem în întregime această propunere legislativă, pentru că fuzionarea fondurilor existente nu înseamnă că va fi mai bine respectat principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare Uh, care sunt principii care trebuie să guverneze acțiunea noastră externă. Din contră, pentru că fondurile de uh, ajutor pentru dezvoltare vor fi utilizate în interese geostrategice și de apărare. Adevăratul obiectiv este, de fapt, folosirea sumei uriașe pentru uh, um, externalizarea frontierelor și pentru controlul fluxurilor migratorii. Cetățenii europeni trebuie să știe că prin această propunere Uniunea Europeană nu va mai fi principalul donator de ajutor pentru dezvoltare dezvoltare în lume, lucru pentru care am fi putut să fim uh, mândri. Acum vom folosi acești bani pentru arme, pentru garduri și pentru patrule la graniță. Uh, această uniune reprezintă tot mai puțin idealurile care au născut-o și uh, de aceea așa se explică faptul că cetățenii nu mai iubesc instituțiile noastre. Aceste propuneri, precum cea de azi, ne îndepărtează de obiectivele noastre, precum Agenda 2030, care, despre care vorbim atât de des. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Sala Franca, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. De obicei încep prin a felicita raportorii pentru munca realizată. De această dată însă nu pot să fac acest lucru pentru că cei doi raportori din grupul meu încă nu s-au pus de acord. Cu toate acestea, domnule președinte, cred că e vorba aici de a avea o politică externă mai coerentă, mai vizibilă, mai eficace. Și în acest scop trebuie folosite sumele considerabile pe care le preved, le prevede acest instrument financiar. Cred că am greșit dezbaterea dacă am discuta, dacă ne aflăm în fața unui instrument unitar sau în fața unui instrument diferențiat. Eu cred că aspectul esențial este ca Uniunea Europeană să-și facă prezența simțită la nivel internațional, să aibă o politică coerentă care să se poată adapta la provocările în permanentă schimbare și cum spunea doamna Scache, care tocmai a părăsit hemiciclul, să putem păstra prerogativele Parlamentului European, să nu încurcăm dezbaterile. Nu e vorba de un instrument unitar sau instrument diferențiat, ci a pune accentul pe politica externă și pe vizibilitatea Uniunii Europene în politica externă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna McCavan, un minut. Um, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi uh, raporta, uh, repeta ceea ce au spus raportorii sau ce au spus uh, ceilalți în legătură cu amendamentele cheie care au fost depuse. Cred că îmbunătățesc textul și sper că Consiliul le va accepta. Aș vrea să mulțumesc coraportorilor în special lui Charles Gerns și Frank Engel, pentru că au susținut politica de dezvoltare pentru cooperare și nu este numai un instrument de politică externă, ci o politică distinctă uh, bazată pe lupta pentru combaterea uh, sărăciei și pentru justiție globală. În primul rând, perioada în care instrumentul va acționa este una crucială. Până în 2030, Uniunea Europeană trebuie să Um, realizeze ODG-urile și acordul uh, de la Paris. Și asta nu numai pentru viitorul Uniunii Europene, ci pentru viitorul uh, planetei și, dragi colegi, aceasta va fi uh, probabil ultima oară când vorbesc în Parlament uh, ca uh, eurodeputat după 21 de ani. Vreau să mulțumesc uh, domnului comisar Mimița și personalului dumneavoastră. Mulțumesc colegilor mei din DV și colegilor din Comisia AFET. Uh, uh, vreau să uh, mulțumesc în mod uh, special uh, cercetă, documentariștilor, cercetătorilor mei care se află uh, la galerie. Vă mulțumesc uh, în mod deosebit pentru ceea ce ați făcut uh, pentru activitatea mea. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Sargentini, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Nu este un uh, raport uh, foarte bine dezvoltat. Uh, politica externă și politica pentru dezvoltare nu sunt același lucru. Politica externă are o perspectivă pe termen scurt. Politica de cooperare este menită să eradicheze sărăcia. Punerea la oaltă a celor două înseamnă că s-ar putea să existe riscul să nu atingi acest obiectiv. Uh, comisarul a spus că vrea să utilizeze uh, multe fonduri uh, în scopul flexibilității. Acest lucru mă cam îngrijorează. Verzii nu sunt încântați de acest raport. Și care este planul B dacă nu putem ca uh, Fondul European pentru Dezvoltare să intre în joc, pentru că politicile pe termen scurt nu sunt benefice pentru schimbările climatice. Ne bucurăm să vedem că coraportorii uh, au preluat această propunere ca 45% să fie cheltuit pe uh, chestiuni de climat. Vrem să fim constructivi în propunerile noastre și ne bucurăm că multe din propunerile pe care le-am făcut noi au fost preluate. Dar vorbim despre rezultatul final. Verzii au uh, cooperat, au lucrat uh, uh, asidu, dar nu cred că negocierile cu Consiliul și Comisia ne vor ajuta pentru ca să ajungem la o eradicare a sărăciei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Lezing, un minut și jumătate am putea să o definim de tendință că Uniunea Europeană alocă fonduri care au fost uh, concepute inițial pentru ajutor uh, pentru dezvoltare, acum uh, se direcționează înspre gestionarea migrației și înspre inițiative militare. Fondul fiduciar pentru Africa este inclus uh, împreună cu alte fonduri înspre un singur instrument uh, cu caracter militar. Din păcate, această propunere din partea Comisiei uh, prevede acest lucru. Cu inițiative militare nu putem elimina cauzele conflictelor și combate sărăcia. Este un punct final pentru un ajutor neutru Instrumentele sunt puse la oaltă, fără o justificare coerentă pe spezele controlului democratic și al transparenței. După părerea noastră, această îmbinare a domeniilor de politică în noul instrument presupune o subordonare a ajutoarelor pentru dezvoltare, o subordonare intereselor geostrategice ale Uniunii includerea actorilor uh, de tot felul în aceste măsuri ca un fel de gestion